Der Präsident! Vielen Dank. Guten Tag, meine Bună ziua, stimate doamne, stimați domni. Declar deschisă sesiunea noastră care a fost întreruptă pe 16 februarie 2012. Deci reluăm lucrările. Stimate doamne, stimați domni, cu un an în urmă a început primăvara arabă, care pentru mulți dintre vecinii noștri de la sud a adus libertatea.